Uh, Molnar și acest uh, procesul privind ridicarea imunității uh, domnului Molnar a fost încheiat. Am primit mai, mult, mai multe numiri din partea mai multor grupuri politi- politice în câteva comisii, numiri care vor fi aprobate dacă până la sfârșitul acestei reuniuni nu vor fi depuse.